So, ich denke, wir sollten anfangen, auch wenn wir noch nicht so ganz... Cred că ar fi bine să începem, chiar dacă nu suntem încă atât de numeroși în sală. Membrii Comisiei de Cultură trebuie să își mai revină după votul uh, foarte dificil de azi dimineață. Cu toate acestea, sper că ni se vor mai alătura unii dintre colegii noștri și același lucru este valabil și pentru membrii Comisiei pentru Control Bugetar. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este un schimb de opinii comun cu Comisia pentru Control Bugetar cu privire la Euronews. Îi salut, în primul rând, pe colegii de la Cont, care ni s-au alăturat și, fără a mai uh, amâna debutul acestei reuniuni, îi voi da doamnei Cresle cuvântul pentru a spune câteva observații cu caracter introductiv. Doamna Gresley va introduce și pe cei doi oaspeței noștri și apoi voi prelua eu uh, moderarea acestui uh, panel. Vă mulțumesc că ați venit, doamnă Gresle, și vă rog să luați cuvântul. Da, vă mulțumesc și eu și pentru flexibilitatea acestei comisii și pentru interesul de care a dat dovadă. Pe noi ne preocupă uh, plângerea celor de la Euronews cu privire la intervenția redacțională a noului proprietar de acțiuni din partea Euronews. Comisia susține programul Euronews, precum și uh, Uh, versiunile lingvistice cu o sumă considerabilă de bani. Și pentru noi este foarte important să lăsăm pe cei implicați să ia cuvântul. De aceea mă bucur că doamna Peter de la Euronews este alături de noi și doamna Berti de asemenea, care este președintele bordului editorial de la Euronews și uh, voi da cuvântul uh, reprezentanților Euronews și apoi Comisiei uh, Europene pentru a își exprima punctul de vedere. Avem de face aici cu niște reproșuri importante, pentru că vorbim despre intervenții uh, din partea celor care dețin capitalul, care sunt importante. De aceea, uh, nu ne-am imaginat că se poate întâmpla așa și este în interesul nostru al tuturor să discutăm despre toate aceste lucruri. Vă mulțumesc și îi voi da domnului Peter să cuvântul pentru a ne prezenta cum stau lucrurile din perspectiva Euronews. Much, speaking English. Um... Mulțumesc, domnul președinte. Voi vorbi în limba engleză. Sunt foarte bucuros să vă pot oferi o prezentare succintă cu privire la viitorul Euronews și la situația în care se găsește. Am înțeles că, doamnă președinte, a spus că am fost acuzați de interferență, ceea ce mie mi se pare inacceptabil. Nu există niciun fel de interferență sau uh, intervenție la Euronews și vă voi explica cu plăcere cum funcționează lucrurile și de asemenea cum uh, funcționează Euronews în acest moment. Au fost spuse multe lucruri uh, și au fost scrise multe lucruri în ultimele săptămâni cu privire la Euronews. Multe dintre ele au fost corecte, multe dintre ele au fost greșite. Mulți au vorbit, deși nu cunosc situația Euronews. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia de a vă spune câteva cuvinte despre stadiul actual și despre situația actuală în care se găsește compania. Aș vrea să încep cu începutul. Care este viziunea companiei noastre și unde ne găsim, ce valori protejăm și ce încercăm să realizăm zi de zi, inclusiv uh, toți uh, acționarii noștri și majoritatea uh, celor implicați. Ceea ce dorim este să trăim și să împărtășim o uh, imagine globală și unică a știrilor, o experiență a știrilor, uh, cunoștințe și culturi, toate exprimate în diversitate și care își găsesc rădăcinile în identitatea europeană. Considerăm că rolul mass media nu este de a influ- influența părerile oamenilor, ci de a îi împuternici, de Rolul media este de a le da cheia către a-și forma uh, propria opinie. Și dorim să îi ajutăm să facă acest lucru Uh, în Europa și în întreaga lume, prin independență, prin uh, știri uh, nepărtinitoare și credibile. Asta încercăm să realizăm în fiecare zi, în redacția noastră de știri. Obiectivul nostru este de a face Euronews un post și mai, cu și mai mare influență cu privire la afacerile europene și vă voi spune câteva cuvinte referitoare la cum uh, dorim să obținem acest obiectiv. Câteva fapte. După cum uh, bine știți, uh, Euronews este cunoscut, dar voi încerca în câteva slide-uri să vă spun câteva cuvinte concrete. În prezent ajungem peste 430 de milioane de gospodării în întreaga lume, full-time în peste 23,1 uh, de milioane. Puteți să vedeți aici care este distribuția și puteți observa de asemenea că Euronews este primul post care este oh, care are emisiuni în, în uh, zona europeană, în zona EMEA. Putem să vorbim despre o audiență totală de 147 de milioane uh, săptămânal, 40 de milioane zilnic. Și puteți observa această distribuție. Aceasta este una dintre provocările cele mai importante în viitorul Europei. Uh, vorbim despre audiența TV, care este foarte importantă, dar uh, există și o audiență în uh, mass media digitale, care nu este suficient de mare și pe direcția respectivă trebuie să ne dezvoltăm pe viitor. Euronews um, are aproape 1000 de angajați, dintre care 600 de jurnaliști care lucrează pentru 30 de națiuni diferite în 13 versiuni lingvistice diferite. Avem o birouri în întreaga lume, inclusiv uh, o redacție de știri la Bruxelles. Aș dori să vă prezint cele mai importante provocări cu care ne confruntăm în prezent. Și când mă refer la noi, mă refer la Euronews, precum și la toate organizațiile mediatice din industria noastră. Primul lucru uh, cu care ne confruntăm este industria foarte competitivă. An de an uh, există între 1 și 5 uh, mijloace media care sunt create. Deci, tortul pe care îl avem, piața de uh, publicitate, este aceeași, dar se împarte an de an uh, la tot mai mulți participanți. De asemenea, în ceea ce privește uh, consumul mediatic, se observă foarte multe modificări. Consumatorii doresc să um, aibă de face acum cu știri care sunt diferite și, pe lângă aceasta, din punctul meu de vedere, trăim într-o uh, lume a infobezității. Sunt foarte multe informații care vin asupra consumatorului de știri și trebuie diferențiat între ele. Experimentăm aceeași revoluție pe care a experimentat-o acum 30 de ani industria muzicală, ceea ce înseamnă că trebuie să regândim modelele noastre de business, pentru că nimeni uh, niciunul dintre aceste modele de business nu funcționează cum trebuie în prezent. Dacă este să urmărim competiția, observăm că în fiecare an uh, se creează Um, mass media uh, susținută de stat cu uh, o perspectivă unilaterală și putem de asemenea să observăm um, că există tăieri și reduceri de costuri masive peste tot, la New York Times, CNN, BBC World, uh, Al Jazeera și la multe alte posturi. După cum bine știți, um, au apărut mulți actori pe piața digitală. Haideți să vedem care sunt obiectivele uh, în această lume. Primul este de a dezvolta o perspectivă europeană. Credem cu adevărat că acesta este esențialul, ADN-ul companiei. Toată lumea este implicată și se luptă pentru a obține această perspectivă. Fiecare angajat al Euronews uh, este implicat în această direcție și susține această perspectivă și Euronews uh, se străduiește pe această cale pentru că consideră că acesta este ADN-ul său cel mai important. De asemenea, un alt punct foarte important este multilingvismul. Considerăm că dacă pierdem această dimensiune a multilingvismului, ne pierdem unicitatea și uh, efectele vor fi dezastruoase asupra veniturilor noastre și, de asemenea, asupra poziției noastre pe piață. Sigur că și independența rămâne Uh, fundația de bază a activității noastre și uh, avem o guvernanță pe care am stabilit-o în cadrul companiei și aceasta se asigură că independența este dată. De asemenea, diversitatea este foarte importantă, este un obiectiv important al nostru și poate că știți că uh, All Views este o nouă linie de bază a Euronews și noi am venit aici pentru a exprima diversitatea punctelor de vedere care, din care este creată Europa. Și dacă dorim să arătăm identitatea europeană, credem că uh, comparația între diversele puncte de vedere este cea care face Europa să fie veridică și în felul acesta publicul european își va putea forma propria părere. Ultima provocare nu este cea mai ușoară. Este vorba despre durabilitate, sustenabilitate. Majoritatea operațiunilor mediatice uh, se confruntă în acest moment cu dificultăți. Avem un model de business care în prezent nu funcționează cum trebuie. Trebuie să îl regândim uh, în totalitate, trebuie să regândim acest uh, model de business și trebuie să regândim organizația noastră și modul în care producem știrile. Acesta este obiectul unui uh, plan strategic mare care a fost votat uh, de uh, către acționarii noștri înainte de a a ni se alătura ultimul acționar. Este vorba despre o revoluție totală în cadrul organizației Euronews și sunt sigur că vom mai vorbi despre aceasta și ceva mai târziu. Sustenabilitatea pe această piață este foarte importantă și trebuie să fie măsurabilă. CNN a fost deținut de AT&T, Sky a fost cumpărat de curând de Fox și noi suntem o organizație foarte mică care se confruntă cu competiția și care se luptă cu niște uriași. Și un element cheie, din punctul meu de vedere, în lupta pe care o ducem în acest univers, va fi să atingem o scală mai înaltă. Pentru că trebuie să existe această posibilitate de a compara uh, dacă vrei să supraviețuiești. Acum, acționariatul. Aceasta este structura uh, acționariatului nostru. Media Globe Networks uh, deține 53% din uh, capitalul Euronews, iar, public share, iar acționarii publici dețin 47%. După cum bine știți, avem discuții în prezent pentru a atrage un nou partener, un nou acționar. Este vorba despre NBC Universal, această organizație media. Discutăm de aproape un an cu ei. Cred că veți avea și dumneavoastră întrebări în această privință și voi încerca să fiu cât mai la obiect pentru a răspunde concret. NBC dorește să își extindă activitatea. NBC înțelege că Europa este o piață cheie pentru a avea o dezvoltare internațională și este locul în care media americană a fost deja preluată de către NBC și uh, NBC știe că nu va putea uh, să se lupte cu BBC-ul în acest domeniu, CNN-ul, îmi cer scuze, în acest domeniu. Așadar, NBC-ul va veni cu experiența sa, cu profesionalismul său, uh, și acesta va fi combinat cu experiența și know-how-ul Euronews de a produce știri în domeniul afacerilor uh, europene. V-am vorbit despre strategia noastră, am uh, solicitat acum jumătate de an uh, multă experiență în ceea ce privește producția și cred că NBC-ul este un partener puternic în acest sens care ne poate ajuta să devenim mai influenți decât în prezent și Cred că vom mai vorbi despre acest lucru și în cursul dezbaterii. Așadar, discutăm acum, după cum spuneam, cu NBC, care va prelua eventual 25% din acțiuni. Media Globe Networks se va găsi la 60% și acționarii publici vor avea un procentaj de 15%. Aceste procentaje ale acționariatului public uh, a dus la multe discuții cu Comisia Europeană, după cum vă puteți imagina, și în mod clar uh, acești acționari nu vor sau nu au mijloacele de a sprijini Euronews financiar uh, mai departe. Așadar, pentru noi a fost important, la fel cum a fost și pentru ei, să cădem de acord uh, cu privire la această afacere uh, potențială și că, în ciuda procentajului, ei își vor păstra toate drepturile pe care le dețin. În acest moment putem să spunem că Euronews are doi, uh, două puteri care îl controlează, în primul rând, uh, acționarii majoritari care dau uh, managementul, operațiunile și controlul de business și uh, acționarii publici care au controlul total la nivel editorial. Acest control editorial va rămâne în continuare același în mâinile acționarilor publici, iar ei vor rămâne în continuare garanții uh, acestei părți uh, care vizează independența editorială și misiunea europeană a intereselor uh, protejate. În continuare încercăm să protejăm această misiune a interesului general. În uh, contextul modificărilor la nivelul acționariatului este foarte important să garantăm independența editorială deplină a Euronews. Există două motive pe despre care trebuie să vorbim. În primul rând, independența editorială este activa noastră cea mai importantă în prezent. Deci, în calitate de profesioniști în acest domeniu, fie că este vorba despre NBC sau despre altcineva, noi cu toții înțelegem că marea majoritate a știrilor urgente Euronews sunt consumate datorită uh, independenței și a protecției interesului general. Dacă pierdem aceste două domenii, pierdem uh, valoarea companiei noastre și uh, consumatorii. Înțelegem așadar că valoarea companiei noastre stă în misiunea sa referitoare la independență și interesul general. Al doilea motiv la care doresc să mă refer este, se referă tot la independența editorială a mass media, care este o pietră de hotar um, a relației noastre cu Comisia Europeană. Această relație este foarte importantă atât pentru acționarii uh, publici cât și pentru NBC. Așadar, am creat un model unic de guvernanță unde există două versiuni, două um, borduri, două consilii, cel de supraveghere care supraveghează managementul, care supraveghează managementul companiei și acesta este controlat de uh, acționari de Media Globe Services și avem uh, Consiliul Editorial. Președintele acestui uh, bord editorial uh, conduce un bord de 10 angajați Acest board editorial controlează uh, partea editorială și se asigură că misiunea Euronews este uh, atinsă. De asemenea, există și un uh, comitet director editorial uh, care supraveghează directorul de publicații și uh, directorul uh, care se ocupă de conținut trebuie să ne gândim și la angajamentele care au fost făcute față de Comisia Europeană, pentru că și acestea au dus la multe discuții, s-a discutat mult cu DigiConnect și aceste discuții s-au concentrat pe viitoarea afacere potențială pe care am face-o cu NBC. În final, am trecut, uh, am încheiat niște angajamente scrise care sunt o parte a acordul de parteneriat pe care îl avem cu Comisia Europeană. Primul uh, angajament se referă uh, la angajamentul nostru de a rămâne imparțiali, uh, pluraliști și de a transmite informații independente. Acesta este un angajament reciproc din partea NBC și Euronews, care uh, doresc să stabilească o misiune care să definească această, aceste principii uh, comune și care va um, intra în vigoare încă de la bun început, când se va alătura NBC. Vor exista, um, va exista o viziune editorială care va fi publicată pe um, website-ul Euronews, va deveni publică, iar Euronews și NBC vor uh, cădea de acord uh, reciproc și vor asuma angajamente reciproce cu privire la uh, această misiune. Cel de-al doilea angajament se referă la um, principiile editoriale, la mecanismele de guvernanță editoriale și de la um, evaluarea externă a organismelor independente care vor continua să existe și care vor fi controlate în continuare de organisme publice, de acționarii publici, care vor deține controlul în continuare asupra părții editoriale. Cel de-al treilea angajament este acela că Euronews va păstra dimensiunea de multilingvism ca una dintre element, unul dintre elementele cheie ale sale. Doresc să vă explic uh, în câteva cuvinte un lucru care este foarte important din punctul meu de vedere. Euronews transmite în 13 limbi în acest moment. Printre acestea avem șase limbi principale, engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană și rusă. Și uh, aceste limbi se autofinanțează de către Euronews. Acestea nu sunt finanțate de către un partener extern. Și apoi mai avem alte limbi, precum greacă, maghiară, portugheză, arabă și farsi, care sunt finanțate de către Comisia Europeană și apoi turca, care este finanțată de uh, televiziunea națională din Turcia și ucraineana, care nu mai beneficiază în prezent de finanțare. Toate aceste versiuni sunt finanțate de către parteneri specifici. Asta înseamnă că am încheiat contracte cu clienții sau cu partenerii respectivi. Și dacă partenerul sau clienții decid să uh, încheie contractul, atunci Euronews nu este în acest moment în postura de a finanța uh, el însuși aceste limbi. Aceasta este o informație importantă pe care doream să vă o transmit. Al patrulea angajament uh, se referă la faptul că Odată încheiat uh, acest acord cu MBC-ul, nu se, va, se vor face reduceri de personal. Noi avem un plan de reorganizare al angajaților în acest moment și uh, vom continua să producem știri. Suntem în mijlocul acestui plan de reorganizare al personalului. Um, odată cu intrarea în vigoare a parteneriatului cu NBC, aceștia nu vin cu dorința de a uh, tăia uh, personal sau costuri, ci uh, ne vom folosi de capitalul care vine NBC-ul pentru a desfășura mai mult personal, mai multe resurse, mai ales în ceea ce privește colectarea de date pentru realizarea șirilor, dorim să avem corespondenți permanenți uh, în toate capitalele uh, importante europene și, de fapt, peste tot în lume. Cel de-al cincilea angajament este acela că um, CCO-ul va fi solicitat um, să aibă cunoștințe de afaceri europene și să se ocupe de guvernanță Uh, acest CCO uh, ia parte la toate angajamentele scrise și el trebuie să demonstreze că are toate aptitudinile și cunoștințele necesare pentru a ocupa acest post și că uh, este clar că este un profesionist care sprijină valorile europene și cetățean al unei țări europene. Ultimul angajament, uh, numele Euronews va fi uh, păstrat și pe viitor. Ne gândim să existe un co-branding cu NBC-ul, deci ar putea să devină un uh, nume precum Euronews NBC, dar Euronews va rămâne primul nume și va fi păstrat și în continuare și pe toate brandurile uh, partenerilor noștri. În final, toți acționarii și angajamentele lor um, se referă la uh, o perioadă de 3 ani, deci uh, pentru o perioadă de 3 ani nu vor exista modificări în structura acționariatului. Toate aceste documente au fost arătate um, uh, și prezentate și Comisiei Europene, deci există o relație de transparență. Și ultimul slide, O garanție pentru Comisia Europeană este uh, acest parteneriat cadru de patru ani semnat cu Comisia Europeană Uh, prin care se specifică că dacă nu se mai protejează interesul general, respectiv dacă va exista vreo modificare a acționarulatului, atunci Comisia Europeană se poate retrage din acest parteneriat și poate să îl suspende. Așadar, este un fapt cunoscut uh, de toți acționarii că dacă doresc să continue să beneficieze de sprijinul Europei și al Comisiei Europene, trebuie să uh, respecte misiunea editorială și interesul general. Vă mulțumesc pentru atenție! Ja, herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Doriți să uh, prezentați și dumneavoastră, să spuneți câteva cuvinte sau începem o discuție mai întâi? Doamna Bemonti. Uh, thanks very much, um, uh, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor. Nu știu cât timp am la dispoziție, voi încerca să fiu ceva mai succint decât domnul Michael Peters. Am să vă spun câteva cuvinte despre relația dintre Comisie și Euronews. Temeiul juridic uh, reprezintă acțiunile multimedia și scopul este acela de a consolida raportarea de știri cu o perspectivă europeană. Un lucru important pe care trebuie să nu îl uităm în timpul discuțiilor este că, nu, este că uh, Comisia Europeană nu este acționar la Euronews. Relația noastră este încadrată în, mai multe, în cadrul mai multor acorduri de parteneriat și se recunoaște misiunea cu caracter gener general, uh, cu interes general al Euronews. Euronews se consideră că are un monopol în furnizarea de știri din perspectivă europeană. În cartea Euronews se garantează independența sa editorială. În desfășurarea sarcinilor sale conform uh, cadrului, uh, conform acordului, Euronews trebuie să respecte multilingvismul, iar acest lucru este foarte important. niciunul dintre concurenții Euronews nu ar putea să furnizeze același nivel de difuzare în toate limbile ca Euronews. Deci este, aceasta este o trăsătură unică a Euronews. Euronews a semnat un nou acord pe patru ani cu Euronews în luna februarie, care va fi în vigoare până în februarie 2021. Acesta este un contract cadru care permite Comisiei să aloce fonduri pentru Euronews în fiecare an. După cum a spus Michael, acest acord de parteneriat cadru nu garantează sprijinul financiar în fiecare an. Comisia Europeană trebuie să facă o evaluare în fiecare an. La ora actuală, în acordul uh, de parteneriat cadru, produ- producția și difuzarea mai multor programe pe afaceri europene și câteva programe dedicate pe care noi în jargon le denumim magazin, de exemplu Futury sau Real Economy, deci programe specifice anumitor sectoare, dar cu o perspectivă europeană sunt și aceste vizate. În 2015 se estimează că am avut 24,8 milioane de euro contribuții către Euronews. În 2017, Comisia va reduce puțin finanțarea, dar nivelul va fi asemănător. Finanțăm de asemenea versiunile greacă, maghiară arabă, portugheză și farsi, câteva versiuni independente. Versiunea în limba persană va primi o sumă de bani mai mică, 3 milioane în 2017 în loc de 3,4 milioane în 2016. Au avut loc schimbări în, recent în structura de capital Euronews și noul acord de cadru de parteneriat s-a semnat cu condițiile cu condiția ca Euronews să-și păstreze trăsăturile nepărtinitoare, pluraliste și să își uh, desfășoare însărcinările țin seama de um, toate aceste principii. Comisia a instituit foarte multe mecanisme de control în așa fel încât să se asigure că Euronews își îndeplinește obligațiile din acordul cadru de parteneriat. Eu sunt ofițerul care autorizează și pentru mine este important să știu că totul se desfășoară în conformitate cu principiile unei gestiuni financiare fiabile. Există audituri externe în fiecare an. Există de asemenea evaluări independente externe. S-a evaluat în 2000, s-a comandat în 2016 un studiu pentru evaluarea eficienței de costuri a proiectului, în așa fel încât să se vină și cu câteva recomandări. Atât am avut spus, vă mulțumesc. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Mulțumesc. Nu doresc să trezim impresia că discutăm cumva în paralel avem o scrisoare a angajaților de la Euronews și această scrisoare a fost semnată de toată lumea, de sindicate, de angajați, de comitetul de întreprindere de la Euronews, care în scrisoarea aceasta se eh, scrie că ar exista o legătură între îngrădirea libertăților redacționale, respectiv anumite reduceri, care au dus în final la această îngrădire și eh, structura acționarilor. Angajații critică faptul că uh, închiderea uh, limbii ucrainiene uh, s-a petrecut și de asemenea este vorba și despre uh, închiderea anumitor părți ale programului în limba arabă, respectiv uh, farsi. Eu nu am auzit uh, nimic cu privire la aceste puncte până acum și poate putem să o luăm de la capăt și să începem cu domnul Peterson și doamna Monte uh, și Președinta, mulțumesc. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte din perspectiva Comisiei Culturale. Noi, în calitate de Comisie pentru Cultură, suntem foarte interesați să existe um, mass media independentă în Europa, care să se preocupe de aspecte europene. Și pe lângă ceea ce a spus doamna Gresle și anume că mai mereu uh, primim rapoarte de la angajați cu privire la semne de întrebare ridicate în ceea ce privește independența, ceea ce ne îngrijorează, cred că în calitate culturală trebuie, în cazul în care avem astfel de sesizări, să uh, vedem ce se întâmplă. Iar în ceea ce privește acționariatul și structura acesteia, sigur că apar anumite întrebări care trebuie să-și găsească răspunsul. Dacă se alăture NBC-ul Euronews-ului, în final 75%, ba chiar 85% din uh, acționariat se va găsi în afara Europei. Și mă întreb dacă acest lucru poate să ne lase pur și simplu reci, mai ales că vorbim despre un post de televiziune european, a cărui misiune este de a uh, transmite cu privire la politica europeană și vorbim despre 25 de milioane de euro care sunt virați anual către Euronews. Și asta nu este o bagatelă. Așadar, cred că tocmai noi, în calitate de Comisie Culturală, știm cât de importanți sunt acești bani, 25 de milioane de euro, și cât de importanți ar putea să fie și în alte domenii. Așadar, pun întrebarea. Și este o întrebare pe care mi-o pun și mie însămi. Acești 25 de milioane de euro pe care îi plătim an de an din bugetul european Euronews, ajung aceștia până la urmă la o companie privată care yes, și sunt folosiți în mod corespunzător, pentru că la noi ajung rapoarte care pun sub semnul întrebării independența redacțională. Și pornesc de la premiza că redactorii și angajații de la Euronews nu au inventat aceste lucruri. Nu au uh, inventat ei o problemă teoretică. De aceea cred că această reuniune comună împreună cu Comisia pentru Control Bugetar reprezintă o ocazie bună de a urmări aceste preocupări și îngrijorări și de a răspunde la întrebările rămase deschise întrebări pe care le-a menționat și doamna Gresle. Vă propun ca, înainte să continuăm prezentările, să discutăm, uh, să începem dezbaterea cu deputații. Există trei uh, solicitări de intervenție și apoi domnul Monte și domnul Peters uh, vor avea ocazia să răspundă. Domnul Buchner dorea să intervină. Mulțumesc. Doream uh, să adresez încă o întrebare cu privire la îngrădirea care există pentru farsi. Înțeleg că există astfel de îngrădiri și în ceea ce privește limba arabă, dar eu sunt interesat de reducerile de la farsi. Inițial, a fost un model de finanțare dificil, complicat. Părți uh, importante au venit din partea EEAS. Și emisiunile în limba farsi, mai ales în zona digitală, deci cele transmise pe internet, vor continua, însă nu vor mai exista transmisii televizate. Și în această situație trebuie să ținem cont de faptul că, pe de o parte, internetul este cenzurat, deci uh, nu putem să ne așteptăm că toate știrile vor ajunge la uh, întregul public, dar, pe de altă parte, mai există un alt efect și mai rău, și anume, uh, standardul tehnic din prezent este acela că uh, sunt selectați acele, acei oameni de pe internet care um, se uită la lucruri care nu sunt aprobate de către guvern. Sunt uh, lucruri uh, exportate, însă există astfel de persoane și pentru cei din Iran este periculos să se uite la știrile Euronews în limba farsi pe internet, pentru că ei sunt găsiți de către uh, susținătorii uh, autorităților. Din câte am înțeles, uh, datele privind utilizatorii de asemenea um, sunt tot mai multe. Emisiunile și urmăritul uh, emisiunilor televizate este mai dificil. Noi dorim ca relațiile noastre cu Iranul să fie consolidate și să întărim acele forțe despre care vorbeam aici și pe care le susțineam. Deci, noi pur și simplu ne săpăm propria groapă pentru 700.000 de euro. Și mă întreb, merită? Președinta, mulțumesc, uh, doamna Harms. Ja, ich würde sagen, uh, dass uh, eine politische Begründung. Voiam să spun că o justificare politică respectiv uh, tensiunile politice care există în jurul Uniunii Europene, ei bine, să venim cu o justificare politică pentru închiderea postului ucrainean, respectiv pentru misiunea programului în limba turcă sau a uh, programului cuprinzător în limba farsi, ei bine, nu putem să venim cu astfel de justificare politică pentru aceste acțiuni, ci Justicarea politică trebuie folosită pentru ca aceste programe să fie continuate într-o manieră optimă. De aceea mă interesează ce face Comisia Europeană în acest sens, când este vorba despre decizii importante uh, cu privire la Euronews? Și vreau să știu dacă se iau decizii numai din perspectiva antreprenorială sau care ține de competiție, ci există aici o echilibrare a diverselor interese. De asemenea, mă interesează cum poate fi uh, conciliat uh, acest lucru cu activitățile EAS, mai ales în ceea ce privește uh, dezbaterile privind propaganda, pentru că la multe comisii am discutat despre diferitele niveluri ale războiului hibrid din diferit, de pe diferitele continente. Și aș vrea să știu ce înseamnă acest lucru pentru Euronews. Dacă să spunem postul de televiziune rus, care reprezintă un finanțator la Euronews, bun, um, programul ucrainean este închis, dar programul limba rusă continuă și este finanțat de statul rus. Și ultima întrebare se referă la programul în limba ucrainiană. Jurnaliștii care au lucrat pentru acest program uh, au încercat să lucreze în continuare. Dar dacă vorbim despre cetățenii ucraineni, ei bine, este foarte greu să-și găsesc un loc de muncă în continuare, tocmai uh, pentru că există justificarea că au lucrat acolo. Mulțumesc. Doamna Helga Trupel. I would... Mulțumesc foarte mult. Și eu, doamna Gresle, aș dori să vă rog să nu uitați de scrisoarea pe care am primit-o din scrisoarea respectivă, reiese că este o situație de criză, însă prezentarea domnului de la Euronews nu s-a referit la această situație actuală de criză de la Euronews. De aceea aș dori să știu un lucru. În ce măsură criticile prezentate de personalul de la Euronews sunt legate de chestiile acestea comerciale? Dumneavoastră a spus că există o concurență foarte mare, situația este dificilă, Uh, pentru toate canalurile mass media din întreaga lume. De aceea aș dori să vă adresez o întrebare cu natură generală. Noi, Parlamentul European, cu politicile noastre, cu ambițiile noastre politice, ne dorim să avem un canal public care să poată furniza știrile de care avem nevoie. Însă, din câte, v din câte am înțeles de la dumneavoastră, la se pare că nu mai poate să facă acest lucru. Cu toate aceste legături comerciale cu noi investitori, toate interesele comerciale, întrebarea care survine este oare mai putem să ne atingem obiectivul politic? Oare sarcina Euronews, acțiunile Euronews mai corespund dezideratelor noastre? Și atunci mă întreb, oare nu avem o structură cu adevărat, nu avem nevoie de o structură cu adevărat publică a Euronews, în așa fel încât să ne putem atinge obiectivele politice? De aceea aș dori să vă întreb ce comentarii aveți dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste aspecte. Pe viitor, cum am putea să ne asigurăm că ne atingem obiectivele politice cu Euronews? Din prezentarea dumneavoastră, nu am rămas cu impresia că acțiunile pe care le întrevedeți um, vor putea să ne ajute în atingerea obiectivelor noastre. Vă mulțumesc, mai am o solicitare de intervenție și apoi vă propun să încheiem cu aceasta prima rundă de discuții și să dăm uh, cuvântul din nou celor doi invitați. Grazie. chiaro Mulțumesc. Bineînțeles, uh, e o idee foarte bună faptul că vă aflați aici ca să discutăm a apărut și scrisoarea respectivă și de aceea am câteva întrebări pentru dumneavoastră. S-a spus foarte clar că la ora actuală avem un plan pe patru ani. În fiecare an se fac verificări financiare și se analizează producția editorială. Se controlează și durabilitatea economică. Se analizează și aceasta. În acești 25 de ani, de ce fel de sprijin s-a bucurat Euronews? Dacă s-a evaluat că știrile costă 60 de milioane de euro, dacă Euronews costă 60 de milioane de euro, atunci uh, ținând cont de independență, de scopurile politice. de adaptarea liniei editoriale la realitate. E bine, cum stau lucrurile aici? În plan pur editorial. Propunerile actuale mi se par foarte secretoase. Eu am nevoie de mai multe informații. Dacă s-a făcut evaluare în 2015 și s-a vorbit despre suma aceea de bani, aș dori să-mi spuneți în termen mai general care este situația. Mulțumesc. Ja, vielen herzlichen Dank, Luigi. Mulțumesc, Luigi. Domnule Peters. Um, thank, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Camerevert, pentru faptul că v-ați um, exprimat bună dreptate în această dezbatere. Astăzi sunt într-adevăr foarte multe probleme, ați auzit foarte multe lucruri și mă bucură faptul că sunt aici ca să vă răspund la întrebări și să încerc măcar să vă conving că facem lucrurile așa cum trebuie. E un lucru să existe întrebări, dar apoi e un alt lucru să faci acuzații greșite. Eu nu pot accepta așa ceva, nu mai accept așa ceva și vom lua toate măsurile necesare împotriva celor care ne acuză pe nedrept. În ceea ce privește limbile, limba farsi, limba ucraineană și limba arabă. În primul rând, vreau să vă explic un lucru. Mă aflu aici, în fața dumneavoastră, ca un om care face afaceri. Eu nu fac politică. Eu încerc să conduc o companie privată. Chiar și când era 100% acționarat public, eram independenți din punct de vedere financiar. Atunci am avut un contract cu televiziunea națională ucraineană el a ajuns la un sfârșit. Și vreau să vă spun că în ultimii doi ani, televiziunea națională ucraineană nu a plătit pentru limba ucraineană, ne datorează 10 milioane de euro. Și deocamdată ne aflăm uh, prin tribunaluri cu ei ca să obținem acești bani. În momentul în care nu mai avem un partener care să ne ajute să finanțăm anumită limbă, nu avem uh, independența financiară, ca să continuăm, au, am văzut că lumea a vorbit despre obiective politice sau uh, editoriale. Nu, aici e vorba de o decizie pur financiară. Pur și simplu nu pot să le cer acționarilor, cu atât mai mult acționarilor publici, să continue să financeze singuri o limbă. În situația în care compania pierde bani în momentul în care nu mai are un partener pentru limba respectivă. Deci hotărârea de a opri limba ucraineană nu este o hotărâre politică sau editorială, este o hotărâre financiară. Nu avem mijloacele prin care să finanțăm singur o limbă care nu se corelează și cu realitatea economică. Eu am fost uh, cel care a venit cu ideea lansării versiunii ucrainene. Înțeleg uh, importanța politică și editorială a acestei limbi, dar din nefericire nu avem mijloacele prin care să continuăm. În ceea ce privește chestiunile cu Rusia și cu limba rusă, s-a făcut o afirmație greșită. Rusa nu este finanțată de statul rus. Este greșit. Este, nea, este un neadevăr. După cum am spus în prezentarea mea, limba rusă este finanțată de către Euronews. De ce? Pentru că la ora actuală, Rusia reprezintă aproximativ 35%-40% din audiența mondială a Euronews. O proporție foarte mare. De ce? Pentru că poate suntem singura media independentă care se adresează cetățenilor ruși cu știri despre lume și despre regiunea respectivă. Dacă mâine pierdem limba rusă din Euronews, am pierde practic 30-35% din audiență iar asta, la rândul său, ar fi un dezastru economic pentru companie. Iată, limba rusă este un avantaj pentru Euronews datorită faptului că difuzăm și în rusă. Există un mijloc de comunicare european care încearcă să construiască o punte între audiența europeană și cea rusă. Atât am avut de spus cu privire la Rusia. În ceea ce privește reclasificarea personalului ucrainean, am auzit încă o afirmație greșită. Încercăm într-adevăr, într să-i reclasificăm pe unii dintre colegii ucrainieni. Apropo, vom putea anunța personalului faptul că unii dintre ei vor fi reclasificați și vor primi alte posturi la Euronews. În ceea ce privește limba persană, limba farsi, Aici nu este hotărâre politică sau editorială. Noi avem un parteneriat cu Comisia Europeană, cu uh, serviciile conduse de doamna Mogherini și ei s-au hotărât să taie bugetul, să taie o bună parte din bugetul respectiv. Bugetul era înainte de 5 milioane și a fost redus la 4 milioane și apoi la 3 milioane. s-a redus de la 5 la 3 milioane. Cu acest buget de 3 milioane, din punct de vedere profesional, nu putem oferi și difuziune la televizor. De aceea, versiunea Farsi este transformată în totalitate în versiune digitală. Aici am de spus două lucruri. Dacă se face un vot și dacă se acordă prin vot uh, buget de încă un milion de euro, atunci putem transmite farsi și la televizor. Și în al doilea rând încerc să găsesc un partener ca să punem farsi și, prin, și la televizor. Și în al treilea rând, trebuie să înțelegeți un lucru. Ediția farsi în ultimul an a devenit cea de-a treia ca importanță pe uh, platforma digitală. Și poate că vi se pare o nebunie, dar Iran este cea de-a treia țară din lume care consumă Euronews cel mai mult. În topul țărilor, Iran este pe locul 3. Prin noua tehnologie, iată, noi putem să eludăm diversele filtre care sunt puse de către guvernul iranian și vreau să spun că Farsi se descurcă foarte bine pe plan digital. În dialogul strategic pe care îl avem cu uh, Comisia Europeană, în mod clar există un obiectiv, există un, o țintă comună cu Comisia Europeană. Dorim să ne orientăm mai mult pe platformele digitale, pentru că este un uh, mediu extrem de important pentru noi. Limba arabă și limba farsi vor avea foarte mult de câștigat și vor uh, reprezenta beneficii foarte mari pentru noi pe plan digital, dacă le încurajăm. Și aș dori să închei cu o întrebare vis-a-vis -vis de Eurosport. Înainte să trec la întrebarea doamnei Trupel. Eurosport, un miliard, nu pot să comentez prea mult. Eu am venit să vorbesc despre Euronews. Vreau doar să vă spun că valoarea la Eurosport provine din drepturile de difuziune, dar acest lucru nu, este, nu se aplică la Euronews și de aceea se explică suma respectivă de un miliard de la Eurosport, cum a întrebat domnul Morgana. Dar vreau să vă spun că scopul nostru la Euronews este să creștem valoarea Euronews în următorii 5 ani. Să trecem la întrebarea principală. Înțeleg foarte bine faptul că s-a tras un semnal de alarmă și că sunteți îngrijorați de această scrisoare care v-a fost adresată de personal. Într-adevăr, a avut loc o criză socială în noiembrie și în decembrie la Euronews, datorită mai multor factori. În primul rând, s-a oprit ediția ucraineană. Pentru prima oară în multă vreme s-au făcut uh, disponibilizările Euronews nu a fost deloc uh, un climat social uh, propice la Euronews. Și apoi faptul că a trebuit să trecem doar pe digital cu farse și cu araba a fost încă un uh, element perturbator care nu a fost bine perceput de echipele respective, că bineînțeles ar fi preferat să lucreze la televizor. Sunt câteva întrebări la Euronews eh, din partea celor care ni s-au alăturat acum 25 de ani, care susțin ideea de a fi o organizație 100% publică, pentru că în trecut așa a fost. Sunt oameni care sunt alături de noi de mulți ani și faptul că Euronews transformă într-o structură mai comercială nu corespunde viziunii pe care o aveau ei în momentul în care s-au alăturat echipei Euronews. Și atunci întrebarea noastră este, oare cum putem schimba situația? Eu nu am o răspuns. Dacă mă, mă poate ajuta cineva aici, foarte bine. Eu, tot ce pot să vă spun este că acționarii publici nu mai sunt dispuși să financeze Euronews. Și dacă nu sunt dispuși să financeze, atunci trebuie să găsim investitori privați. scrisoarea respectivă și e important să înțelegeți acest lucru, să înțelegeți uh, momentul în care a fost scrisă scrisoarea respectivă. Ea a fost scrisă așadar într-un moment în care noi ne așteptam uh, la... așteptam încă semnarea acordului cadru. Acordul respectiv trebuia să fie semnat în octombrie, apoi a fost amânat pentru decembrie, apoi pentru ianuarie. Și în mod legitim, datorită discuțiilor care au avut loc, cu NBC a fost amânat. Comisia a spus că nu putem semna acordul cadru până nu știm exact ce se întâmplă cu NBC-ul și avem nevoie de garanție în așa fel încât uh, Euronews să își păstreze independența editorială. A fost o mare îngrijorare în Euronews, tot personal a fost îngrijorat că nu vom putea semna acordul cadru care ne afectează finanțarea și, și calendarul a fost important. Cei care au semnat scrisoarea respectivă, pe care o cunosc foarte bine, la momentul respectiv au făcut-o și ca să ceară sprijinul Comisiei Europene și să ceară semnarea acestui acord multianual de parteneriat. Acestea fiind spuse, cred că putem reciti cu toții împreună scrisoarea respectivă. Vă stau la dispoziție pentru așa ceva, dar nu cred că reiese o mare teamă vis-a-vis -vis de independența noastră în momentul în care vin investitori privați. Comitetul care, din Euronews, care reprezintă toate sindicatele din Euronews, au votat cu unanimitate, acest comitet a votat cu unanimitate acordul cu NBC. Deci situația este mai complicată decât vi se pare. Sunt foarte multe întrebări din partea personalului, încercăm să le respectăm, să le dăm răspunsuri. Bineînțeles, există furie, există tristețe, pentru că anumiți colegi ne vor părăsi, dar în același timp mulți de la Euronews înțeleg faptul că trebuie să ne schimbăm organizația dacă dorim să supraviețuim, dacă dorim să ne descurcăm, analizând și ce se întâmplă cu alte uh, firme mass media. Și mai am o uh, întrebare la care trebuie să răspund. La urma urmei, Euronews oare trebuie să fie o organizație publică uh, ca să poată răspunde cerințelor Comisiei Europene? Eu cred că nu. Aici cred că problema nu trebuie să fie despre acționariat, ci despre ofertă. Ce va oferi Euronews consumatorilor din Europa? Eu cred cu tărie, poate că nu vă reuși să vă conving, dar eu cred cu tărie că planul pe care îl avem cu NBC este adecvat. El nu este un plan politic, el este un plan de afaceri. Noi am constatat că există o poziție pe care o putem ocupa noi în Europa. Cum putem avea influență cu știri postproduse de un minut și jumătate cu imagini care provin de la Reuters și alte agenții. Este imposibil să facem acest lucru dacă dorim să avem influență, dacă dorim să vorbim despre afaceri europene, și dacă dorim să le schimbăm opinii, să schimbăm opiniile oamenilor, trebuie să schimbăm formatul. E nevoie de interviuri, de talk show-uri. E nevoie de emisiuni mai mari care să le confere oamenilor din Europa, din Comisia Europeană, din Parlamentul European, cetățenilor de pe stradă, din toate țările, să spună lucruri care îi vor ajuta pe ceilalți oameni să-și formeze propria opinie. Tocmai acest gen de proiect am pus noi la punct cu NBC. Cu NBC dorim să investim mulți bani în așa fel încât să avem noi formate care să ne ajute să avem o influență mai mare. Dorim să cheltuim mulți bani în jurnalismul pe teren. Jurnalismul care să îi coopteze pe toți oamenii din toate țările Uniunii Europene. Dorim să raportăm cu privire la opiniile și ce se întâmplă cu cetățenii. Nu am găsit niciun partener european dispus să facă așa ceva. Am discutat cu 80 de organizații diferite, în așa fel încât să aduc mai mult capital în EuroNews. Am discutat cu un grup media german, cu grupuri media franceze. Nimeni nu s a arătat interesat, nimeni nu s-a arătat interesat de Euronews și de misiunea noastră. Acum, practic, niște oameni în afara Europei doresc să ne ajute să creștem influența pe care o poate exercita Euronews. Ja, vielen herzlichen Dank. Bevor ich... Mulțumesc. Și înainte de a-i da cuvântul domnului Date, uh, doresc să spun un lucru. Mi se pare absolut inacceptabil să se peroreze aici amenințări uh, directe cu privire la cei care sunt îndreptățiți să își exprime preocupările și îngrijorările față de noi, Comisia uh, pentru Cultură și Comisia pentru Control Bugetar. Ați făcut acest lucru la început și vă rog să retrageți acest lucru, respectiv să corectați acest lucru. Poate că am înțeles noi greșit. Însă eu am uh, resimțit acest lucru ca pe o amenințare deschisă și cred că într-un spațiu public precum acesta este inacceptabil. Este de neacceptat și într-un spațiu închis. Și acum îi dau cuvântul domnului Garimberti. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună ziua. De despre care s-a vorbit atât de mult astăzi. Îmi aduce mie aminte de ce s-a întâmplat la un moment dat cu Alitalia. Când a existat un uh, plan de restructurare care a fost respins, del fiume Doamna Rane... Ca întâmplarea cu scorpionul care trebuie cărat de pe un mal la, pe celălalt al râului. Cum am ajuns președinte la Consiliul de Supraveghere Euronews? Când mi-am încheiat mandatul la RAI, eu sunt ziarist de meserie, am condus mai multe telejurnale în viața mea. Când am ajuns la Euronews, Euronews era o societate publică de televiziune din toate punctele de vedere și finanțarea venea doar din serviciile publice. Pe vremea aceea, RAI contribuia ca și France Televizion cu 1,4 milioane de euro și celelalte posturi uh, acționare erau acționari minoritari dar la un moment dat acționarii au anunțat reducerea contribuției financiare de la 1,4 milioane la zero, la niciun cent. Deci a fost nevoie de a căuta alți parteneri pentru a garanta supraviețuirea Euronews. După 2 ani s-au găsit, așa cum a spus domnul Peters. Am primit un verde de la Comisia Europeană am negociat mult cu Comisia Europeană intrarea unui partener privat, pentru că era o chestiune de supraviețuire. Fără intrarea în scenă acestui partener privat, ar fi fost adio Euronews. Trebuie să ne dăm seama că perioada aceea fericită a trecut și nu se mai întoarce și dacă nu găsim alți parteneri financiari, supraviețuirea Euronews este sub semnul întrebării. Am ajuns apoi președintele Consiliului Editorial și am uh, răspunderea de a verifica dacă Euronews respectă sau nu angajamentele de independență editorială care făceau parte dintre caracteristicile în perioada în care acționarii erau pur publici. Pot să vă spun că de atunci încoace nu s-a observat nicio schimbare și pot să vă spun că în ce privește calitatea liniei editoriale, la Euronews i a rămas aceeași eficacitatea capacitatea Euronews de a promova valorile europene e chiar superioară. E vorba mai mult de un echilibru în Europa. Am publicat recent un articol în ziarul La Republică și nu sunt de acord cu acest punct de vedere. E vorba de un război finanțat de Rusia care prin intermediul Sputnik și prin intermediul a diverse agenții de știri sau de televiziune, prin mass media digitală, își realizează această propagandă a Kremlinului. Când au avut loc demonstrații împotriva lui Putin, organizate pe internet, aceste demonstrații au fost uh, abordată de serviciile noastre și unde posturile rusești de televiziune care au cenzurat relatările referitoare la acele demonstrații. Când a fost demonstrația împotriva lui Erdogan, uh, difuzată în limba turcă, era vorba de un documentar cu pinguinii care s-a difuzat acolo în, loc, în locul demonstrațiilor uh, împotriva lui Erdogan de la Euronews. Chiedeți la Erdogan. Pe care decizul... Dacă nu mai există posturi de televiziune care să difuzeze aceste știri în turcă, vina nu e a șefilor Euronews, ci a lui Erdogan. Întrebați-l pe el de ce nu mai lasă să se transmită. Eu sunt ziarist. Eu cred că trebuie să se țină cont de aceste aspecte. Așadar, din acest punct de vedere, până acum, nu s-a făcut nicio schimbare, nicio pierdere de independență la Euronews. Dar în ultimii doi ani, un an și jumătate, s-au tot formulat acuzații la adresa serviciului în limba rusă, care a fost acuzat că e mult prea favorabil liniei politice a Kremlinului. Am încredințat așadar observatorul independent sarcina de a face o evaluare. E vorba de o autoritate de control la care recurge adesea RAI pentru a vedea dacă au existat uh, elemente de echilibru politic sau nu. Acest observator a întocmit un raport și niciun rând din raport nu spune că ar fi fost o atitudine favorabilă sau prea favorabilă Kremlinului. Atunci erau uh, <clears throat> zilele conflictului din Ucraina și uh, nu s-a pus o semnul întrebări independența serviciului respectiv. Ce vreau să vă spun? Toate poveștile astea referitoare la o așa zisă pierdere independenței serviciului în limba rusă de la Euronews sunt cu totul neadevărate și nefondate. În rest, a trebuit să accept reducerile care erau necesare în uh, cadrul uh, serviciului de limba rusă de la Euronews. Ziariștii sunt uh, garanții bunului jurnalism. Am cunoscut o situație asemănătoare la RAI. Adesea, activitatea devine excesiv de administrativă. Ziariștii se mulțumesc să transmită niște informații, își iau salariul și merg acasă motiv pentru care în Europa e nevoie de jurnalism de calitate, nu de sfârșit de săptămână sau teoretic. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Monti. <coughs> Mulțumesc, trebuie să vă confirm, de fapt, sau să sprijin tot ce a spus domnul Galimberti și înainte domnul Peters. Mai întâi, în legătură cu observatorul Di Favias, observatorul audiovizorului, care o entitate care se bucură de prestigiu, da, e ceva ce Euronews a acceptat să facă ca rezultat al preluării sau achiziția acțiunilor majoritare, în esență să se supună unui control din partea observatorului și să publice un raport de transparență în fiecare an. E adevărat că a existat o afirmație de parțialitate în favoarea Kremlinului din partea conducerii EuroNews. Observatorul a examinat-o și a spus că e o afirmație nefondată. S-au făcut destul de multe evaluări în legătură cu Euronews. Una de la Deloitte în 2014, un audit de performanță în 2016, în auditul de performanță și celălalt erau probleme identificate. Două, în special. Una, durabilitatea financiară a modelului Euronews pe termen îndelungat și riscurile asociate. În legătură cu scăderea <clears throat> contribuției financiare din partea posturilor publice de televiziune și celălalt uh, element modelul de afaceri de la Euronews, ca, multe, ca la multe alte canale, trebuie să se adapteze în noi realități digitale. Faptul că există posturi noi digitale trebuie acceptate pentru că aceasta e realitatea. No one has called into question, in particular, the performance. Și, în special, auditul de performanță nu a pus în semnul discuției independența. Deci, din câte știm noi, independența Euronews și linia europeană, prerogativele care justifică un contract cu Comisia, există. Deci e un fapt. În legătură cu serviciul în limba farsi, a spus că cheltuim mulți bani cu Euronews. E adevărat și nu e adevărat că cadrul financiar multianual actual 2014-2020 pentru acțiunile multimedia a prevăzut o reducere cu 20%. În esență, trăim în acest climat economic, un buget tot mai mic și trebuie să facem toate eforturile pentru a asigura un serviciu eficace. Bugetul pentru comunicare al Serviciului de Acțiune Externă a scăzut și el. Deci, Michael Peter se va dreptate se adresează Ionuț, spun putem să vă dăm suma asta, care era o sumă mai mică decât în trecut, și trebuie să adaptați serviciul de la unul prin satelit la unul digital, care, după cum a spus Michael Peters, poate să se bucure de reușită. Și în fine, în fine, repetă vorbitorul, nu avem, și e ceva important pentru NBC, Acordul încă nu e în vigoare. Modalitățile acordului încă sunt în curs de definire. Acordul nu a intrat în vigoare. Încă mai examinăm subiectul, suntem în legătură constantă cu conducere, cu Michael Peter și Paolo Galimberti. Și dacă se schimbă ceva, vom ține cont de asta. Deocamdată nu avem motive să ne îndoim că acordul cu NBC va duce la o înrătăcire. Din potrivă, noi credem că producția s-ar putea îmbunătăți și că viabilitatea financiară pe termen delungat ar putea să fie în interesul viabilității financiare pe termen delungat al Uniunii. Mulțumesc, domnule Abamonti. Mai am două solicitări de intervenție. Vă rog să fiți succinți pentru a putea să le dau încă o dată cuvântul domnului Pieter și domnului Avarmoante. La 16.30 trebuie să încheiem această ședință. Thank you. I've just written three pages of questions and you're asking me to be brief. Mulțumesc. Am doar vreo trei pagini de întrebări și dumneavoastră îmi spune să fiu succintă. Da, a fost o discuție foarte interesantă. Trebuie să vă spun că sunt fost ziaristă și sunt de acord cu ce a spus domnul Peters. Pentru colegi, cred că greșim dacă vorbim despre Euronews ca fiind o agenție. Nu sunt agenție. Dacă vrem să fie atrăgători, trebuie să avem încredere în ei că își vor face treaba pentru a face cât mai interesant. Știu din propria experiență că mass media publică e întotdeauna mult mai puțin eficientă decât cea privată, pentru că e mult mai ușor să dați-mi voie să închei ce am de spus, spune vorbitoare. E mai ușor să reacționezi la ce vrea publicul decât să faci ceea ce trebuie să faci. Pentru a da acest gen de echilibru, pentru că altfel nu o să reușească niciodată, dar Mă uit la pagina 3, îmi pare rău că am venit cu întârziere, poate că ați discutat despre asta. Sunt niște diapozitive și mă interesează cum vă măsurați eficiența. La primul diapozitiv văd un public uriaș, dar înțeleg care e disponibil pe televizor și în următoarele două diapozitive nu se face nicio comparație. Aș vrea să știu cum să compar eficiența costurilor cu alte canale. Pentru că eu mă tem că dumneavoastră sunteți mai scump decât alții. Mă înșel sau nu? Am dreptate sau nu? Vă rog să răspundeți cu da sau nu. Iana, auch für die Kürze. Mulțumesc, Iana, pentru că ai fost succintă, domnule Buchner. Foarte pe scurt, voiam să întreb dacă impresia mea este corectă că reducerile efectuate la diversele limbi, deci farsi, televiziune, doar uh, transmisiuni digitale pe viitor și iar în ceea ce privește araba și ucraineana um, și reducerea posturilor au avut de-a face cu banii care au existat la dispoziție. Pentru că am o întrebare pe care doresc să o uh, adresez celor două comisii de aici. Uh, cât de importante sunt pentru noi informațiile care pleacă din Europa. Nu este aceasta o parte esențială a politicii externe? De a dezvolta legătura cu anumite țări cu care nu avem relații atât de bune. Mă refer la Ucraina, la Iran. Cred că tocmai pe această direcție politica, respectiv efectul de politică externă ar trebui să fie mai puternic. Iar dacă este vorba despre câțiva bani, dacă mă gândesc la cifrele de anul trecut, vorbim de 700.000 de euro uh, în ceea ce privește farsi. Rugămintea mea către cele două comisii ar fi să devină mai active, pentru că este important pentru Europa. Președinta, mulțumesc. Doamna Glăsle. Două întrebări, una către domnul Peters baza economică a deciziilor dumneavoastră este contestată cu argumentul că s-a luat o decizie politică. Și poate că ar fi de ajutor să explicați ce alte decizii ați fi putut să luați pe care nu le-ați luat. Pentru că avem mai multe versiuni lingvistice, italiană, germană și așa mai departe. Și de ce deciziile dumneavoastră antreprenoriale au vizat tocmai ucraineana, farsi și araba și nu alte limbi? Pentru că s-ar fi putut proceda și așa. S-ar fi putut proceda într-un alt fel. Și pentru domnul Abamonti, o întrebare. Ați spus că auditul nu a uh, atras atenția asupra unor constrângeri ale independenței Euronews. Auditul a uh, verificat o astfel de întrebare? Președinta, mulțumesc. Îl, îi voi ruga pe domnul Peters și pe domnul Avermonte să răspundă și îi voi ruga să nu depășească 3 minute. Cred că ar trebui să pornim cronometrul pentru ca toată lumea să vadă cam când i s-a scurs timpul. Domnule Peters, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. O să onorez cele trei minute. Eficiența costurilor. La ultimele două auditori s-a afirmat că Euronews e organizația mass media cea mai eficientă din perspectiva eficienței costurilor din Europa în prezent. De trei ori mai mult decât CNN și de cinci ori mai mult decât BBC, ceea ce e dovedit de firma de audit care a făcut uh, activitatea. Sunt organul de mass media cel mai cost eficient în prezent în Europa. Farsi, da. Pot să confirm că motivul pentru care a trecut Farsi în sistem digital, e doar bugetar, pot să confirm încă o dată. Apoi, nu știu dacă am înțeles foarte bine întrebarea doamnei președinte. Vreau să mă asigur că am înțeles. Dacă am înțeles bine, a spus de ce am ales ucrainiana, farsi și araba. Ucrainiana, pentru că partenerul din Ucraina a oprit fondurile. Avem un contract cu partenerul și partenerul a încetat finanțarea, deci nu putem continua să aplicăm contractul fără partener doar din uh, acest motiv legat de finanțare de la partener. La fel pentru Farsi, pentru că am avut un partener, serviciile externe ale Comisiei Europene, care au decis să scadă bugetul. Deci a trebuit să găsim o altă cale de a produce, pentru că nu puteam menține Farsi la televiziune din cauza reducerii bugetului. Aceste motive real. Nu e o opțiune a noastră, nu noi am decis asta. Dacă mâine avem, de exemplu, limba turcă, un parteneriat cu televiziunea turcă, dacă opresc finanțarea, trebuie să găsim și noi o alternativă. Și o să-mi închei minutul care mai rămâne la dispoziție pentru a vă mulțumi pentru acest moment. Cred că e o neînțelegere uriașă, deci aș vrea să profit de ocazie, doamnă președinte. Îmi pare rău dacă e din vina mea, poate felul în care vorbesc engleza, spune vorbitul. Dumneavoastră mi-ați dat ocazia, cred că asta am spus, că mi-ați dat ocazia să mă explic. Ați avut multe întrebări, îngrijorări. Sunteți aici ca să exprimați acele îngrijorări și asta respectăm. De 20 de ani de când sunt la Euronews, spuneam doar că eu apreciez acest lucru și prefer asta și nu să fiu să primesc acuzații greșite, ceea ce nu s-a întâmplat aici, doamna președinte, trebuie să înțelegeți că am avut o perioadă dificilă în ultimele 3-4 luni. Multă lume a exprimat sau a formulat multe acuzații împotriva noastră și dăm în judecată. Asta vă spuneam, dar nu mă referam la ocazia fantastică pe care am avut-o astăzi să apăr situația sau pur și simplu să vă dau explicații dumneavoastră tuturor care urmăriți cu atenție Euronews de atât de mulți ani și îmi pare rău dacă am contribuit la neînțelegeri, pentru că nu era deloc intenția mea. Mulțumesc, domnule Abamonte. Well, very brief. I Foarte pe scurt. Cu oroare îmi dau seama că n-am răspuns la o întrebare în legătură cu cât de mulți bani a costat în ultimii 10 ani Euronews. E o întrebare importantă, pentru că ați spus o întrebare. Dacă auditorii au examinat problema independenței sau nu. Evaluarea din 2014, de exemplu, Euronews, e ceva important. Sprijinul din 2010 până în 2016 a fost între 19,5 milioane în 2010 până la 24,8 în 2016. Vârful a fost 20 2,9 și apoi a început să scadă. În 2014, când au fost cam 25 de milioane, evaluatorii au spus că Euronews făcea mai mult cu bani mai puțin. De fapt, laudau Euronews. Și un alt lucru foarte important, auditul de performanță n-a fost unul financiar. Au examinat toate chestiunile legate de FBA perspectiva europeană, multilingvismul au ridicat probleme legate de durabilitate modelului, dar nu au pus sub semnul întrebării perspectiva europeană. Deci, ide- răspunsul este da, au examinat și n-au găsit probleme legate de aspectul respectiv. Vielen herzlichen Dank. Mehr mit weniger Mulțumesc, să facem mai mult cu mai puține resurse. Acesta nu este un indicator că calitatea uh, va fi mai bună în final. Asta doar o observație marginală. Am uh, încheiat uh, această uh, ședință comună și o voi ruga pe doamna Gresle să ia cuvântul din nou pentru a trage câteva concluzii, iar apoi noi ne vom continua discuțiile. Da, voiam să mulțumesc și să spun că în ceea ce privește procedura de descărcare bugetară anuală, uh, o vom urmări în continuare, nu o vom pierde din ochi, pentru că cred că este importantă, dar doresc să spun și că această discuție a dus la clarificarea anumitor aspecte, cel puțin din punctul meu de vedere. Și dacă alții consideră lucrurile altfel, uh, îi rog să ne scrie. Președinta, mulțumesc și eu, mulțumesc doamnei Gresle și membrilor uh, Comisiei pentru Control Bugetar. Mulțumesc și domnului Abermonte și domnului Peters, precum și domnului Galimberti, pentru faptul că mm, au venit în fața noastră și ne-au răspuns la întrebări. Și mm, Comisia pentru Cultură va uh, urmări acest subiect în continuare. Până una alta, vă mulțumim pentru prezență.